european a cerut i în primă lectură crearea unui fond dedicat eficienei energetice începând cu. două mii paisprezece domnule comisar vă vom sprijini în crearea acestui fond. foarte mult Votul va avea loc mâine, dezbaterea este închisă. Stimați colegi, conform programului, urmează o dezbatere pe marginea raportului domnului Manders privind numele produselor textile și etichetarea produselor textile. Raportorul este aici. Bun. Domnul Manders are cuvântul patru minute. Eh, voorzitter încep prin a mulumi tuturor pentru cooperarea extrem de constructivă pe care am avut o și sper că după votul de mâine vom putea să continuăm în același spirit. Parlamentul trebuie să se exprime cu aceeași voce, să vorbească cu o voce unitară Comisiei în beneficiul consumatorului european și sper că așa se va și întâmpla. Cred că propunerea Comisiei de a eticheta produsele textile, propunere care s-a concretizat într-o directivă, va arăta mai bine într-o nouă reglementare. Domnul Monti spunea în raportul său că s-au creat probleme în Europa Există directive aplicate în 27 de feluri diferite, deci cred în regulament. Cred că regulamentul va fi o soluție mai bună în acest caz și sper ca Comisia să înainteze repede o bună propunere. Sperăm ca noile fibre textile să poată să fie introduse pe piață. Există un sprijin în acest sens în Comisia privind piața internă pentru că dorim ca mecanismele de introducere pe piață să devină cât mai automate posibil. Miza pentru cetățeanul european este etichetarea obiectelor de vestimentație, care trebuie să fie mai simplă. Și asta se va întâmpla dacă avem o standardizare la nivel european. Acest lucru nu este ușor. Am cerut un studiu de evaluare a impactului pentru a vedea dacă putem simplifica lucrurile spre a obține beneficii. Mai puțină informație pe etichetă, însă oferire de informații suplimentare online pentru acei consumatori care doresc asta. Însă dorim o etichetă scurtă care să ajungă pe piață. Nu dorim ca eticheta noastră să conțină atâtea cuvinte încât ar arăta ca un articol de ziar pe acel obiect de vestimentație. Așadar, îi cer Comisiei ca în propunerea sa să sugereze o etichetare mai simplă pentru astfel de produse de vestimentație și de produse din textile. Consumatorii au nevoie de informații fundamentale, au nevoie să știe ce anume cumpără și de unde provine acest produs. Consumatorii trebuie să știe acest lucru în momentul în care cumpără bunuri pentru a evita practicile comerciale neechitabile. Însă e greu de controlat acest proces și în acest sens am făcut propuneri. Avem nevoie de informații foarte simple și dacă consumatorii doresc să aibă acces la informații suplimentare, o pot solicita, mă refer la acea informație suplimentară, și ideea este să le permitem consumatorilor să obțină astfel de informații, să aibă acces la ele. Am făcut diverse propuneri. Considerăm că dacă, să spunem, E vorba de jucării produse din 85% sau mai mult material textil. Este evident că avem și directiva privind siguranța jucărilor care este în vigoare și care trebuie luată în considerare, dar în acest caz am dorit să vedem de unde anume provin fibrele textile, să spunem. Există și un amendament privind dreptul consumatorilor de a ști dacă există produse de origine animală care au fost uh, folosite în fabricarea produsului respectiv. Și producătorii trebuie să menționeze dacă s-a folosit uh, piele de animal în producție sau blană de animal. În 2005, Comisia a făcut uh, propuneri pe care le-am reflectat aici și sperăm că, având sprijinul Comisiei, Consiliul va fi și el de acord și ne va da o reacție pozitivă. Cer Consiliului așadar să coopereze cu Parlamentul și cu Comisia pe marginea unui compromis care să poată îmbunătăți acest regulament și să ne asigure o calitate mai bună de informații pentru consumator. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Din partea Comisiei, domnul Tajani, vă rog. Grazie, signor președinte. Prima... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, Dați-mi voie să-mi exprim uh, condolențele și tristețea cu privire la cei doi uh, soldați care au fost uciși în Afganistan în atacul terorist de astăzi dimineață. În ceea ce privește regulile și standardele privind fibrele textile, propunerea inițială dorea îmbunătățirea cadrului legislativ și simplificarea procedurilor de um, adoptare a, denumirilor, a noilor denumiri textile. Cons- Comisia dorește să promoveze inovarea, inovația în acest sistem, astfel încât trebuie să oferim uh, consumatorilor posibilitatea de a obține produse cu fibre textile noi cât mai repede cu putință nu doar uh, industria textilă, dar și industria producătoare de vestimentație vor avea de câștigat de pe urma acestor măsuri. Vreau să mulțumesc Comisiei IMCO pentru adoptarea acestui raport pe data de 8 aprilie. Vreau să-i mulțumesc domnului raportor, în primul rând, și raportorilor din umbră pentru activitatea foarte amănunțită pe care au desfășurat-o care a dus la o dezbatere foarte înflăcărată cu privire la denumirea fibrelor textile. În ce privește simplificarea legislației, în textul inițial, în textul său inițial, Comisia s-a îndepărtat uh, de propunerea din directivele existente. Cu toate acestea, însă, vreau să vă spun că suntem de acord cu majoritatea propunerilor de la IMCO. S-au înaintat foarte multe amendamente, mai ales cele care doresc să extindă sfera de aplicare și care vor fi dezbătute în Consiliu. Vom face tot ce ne stă în putință pentru a asigura un dialog interinstituțional și pentru a ajunge la un compromis care să bucure pe toată lumea. Unul dintre amendamente se refera la expresia made in pe etichetă. Această acest um, element nu se, re, nu se regăsea în propunerea comisiei, dar acest lucru îi interesează foarte mult pe consumatori, iar Parlamentul a jucat un rol foarte important totdeauna în acest sens. Amendamentele înaintate în acest sens privind prevederile Comisiei din 2005 cu privire la regulile cu privire la origine pentru multe produse, dintre care și produsele textile. Așa cum am spus și în uh, întrevederile mele cu reprezentanții IMCO, această abordare se referă și la um, etichetarea produselor netextile de origine animală. Mai există și alte amendamente în ceea ce privește amendamentul 19. Aș dori să vă spun că aici se dorea execut, se dorea excluderea croitorilor tradiționali S-ar putea totuși ca numărul de produse care se bucură de derogări să fie prea mare. Acesta este... Uh, iar aici este vorba de unul dintre cele mai, cele mai um, ample domenii de Uh, din aceste sectoare și derogările ar putea să fie prea multe. În ceea ce privește uh, jucăriile și eliminarea acestora din lista de produse cu derogări, vreau să vă spun că principala chestiune aici este siguranța. Regulile sunt destul uh, de vaste, au fost analizate anul trecut în Consiliul și în Parlamentul European în dezbateri foarte ample. Avem deja o directivă privind siguranța jucăriilor, iar, această pro... iar adăugarea acestei poveri suplimentare ar fi disproporționată, după părerea noastră, în ceea ce privește sugerările făcute, sugestiile făcute, aș dori o dezbatere amplă din partea tuturor factorilor implicați S-a, s-a ridicat această chestiune în diferite rânduri. Vă mulțumesc o dată pentru atenție și voi asculta cu atenție toate observațiile făcute în cadrul dezbaterii. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Acum, uh, din partea grupurilor politice, mai întâi doamna Comi din partea PPE-ului, două minute. Președinte... Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Textilele reprezintă un sector important al pieței europene Propunerea făcută de comisie reprezintă o bază de îmbunătățire și simplificare a regulilor care se aplică în statele membre. Este vorba de transparența și flexibilitatea acestei legislații față de inovările tehnologice. Activitatea desfășurată în Parlament ne-a permis să lărgim domeniul de aplicare inițial adăugând alte cerințe de etichetare pe care le considerăm vitale. Aș dori de asemenea să mă concentrez pe standardele referitoare la originea produsului. Am propus două sisteme diferite de etichetare. Unul obligatoriu pentru produsele din țările terțe, care există deja în regulamentul din 2005, care e blocat la Consiliu și altul se aplică la produsele fabricate în statele membre. În general vorbind, există două scopuri în spatele acestor uh, prevederi. Vrem să știm de unde vine produsul, pentru că, de fapt, consumatorii trebuie să-și poată face o alegere bazată pe informații atunci când cumpără un produs textil. Uh, dacă se respectă regulile de origine pe care le-am propus, evităm etichetarea cu informații uh, false sau înșelătoare. Noile reguli uh, ajută și IMM-urile care continuă să producă în statele membre. Alegerea care se va face la votul din plenară depinde de faptul că noi dorim ca vocea Parlamentului să fie foarte clar auzită, mai ales ținând cont de acordul politic la care am ajuns între marile grupuri politice. Împreună cu raportorul și cu ceilalți raportori din umbră am cooperat foarte bine. Și am uh, realizat o sinteză care ne prezintă cele mai bune opțiuni pentru a proteja interesele consumatorilor și ale Uniunii Europene. Așa încât sper că mâine cu toții vom putea uh, adopta acest semnal politic puternic uh, transmis Consiliului. Mulțumesc foarte mult pentru activitatea desfășurată împreună. Mulțumim, doamna Comi. Următorul vorbitor, doamna mos pentru Socialiști și Democrați, două minute. Mulțumesc, Mulțumesc, domnule președinte. Încep prin a îi mulțumi domnului Manders și celorlalți colegi pentru o cooperare foarte constructivă de care ne-am bucurat în munca pe marginea acestui proiect. Acest regulament privind fibrele textile este unul necesar și pozitiv. Ne ajută să armonizăm normele de recunoaștere a noilor fibre textile pe piața unică. De aceea, socialiștii sprijină în principiu și în general această propunere. Însă această propunere nu ar trebui să aducă beneficii doar industriei, trebuie să ne axăm și pe consumatori. În această propunere, așadar, pentru noi este fundamental să ne asigurăm că acești consumatori primesc informații clare privind fibrele, textilele pe care le achiziționează. Dorim așadar să există o listă completă a compoziției fibrelor din obiectele de vestimentație, articolele vestimentare. Sprijinim și ideea conform care ar trebui să avem un studiu în legătură cu etichetarea generală a textilelor la nivel european, la nivelul Uniunii Europene. Consumatorii trebuie să știe ce fibre textile conține articolul vestimentar, dacă există substanțe alergene și așa mai departe, unde s-a produs articolul respectiv. Și condițiile de producție sunt foarte importante și din ce în ce mai importante pentru consumatori pe viitor. Este important așadar să studiem lucrurile mai în detaliu. Cum putem avea o etichetare adecvată a textilelor care să fie în beneficiul consumatorului? Iată de ce, de ce ne-am exprimat în mod clar sprijinul pentru această propunere. Personal, consider că e important să analizăm și mărimea articolelor vestimentare. Putem să creăm mai mult comerț pe piața internă dacă uniformizăm aceste mărimi ale hainelor în statele membre. Și credem că această propunere poate într-adevăr fi bună și pentru industrie și pentru consumatori. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Rinaldi, din partea ALDE. Două minute și jumătate, vă rog. Comisar, cari colegi, ce, eh, multă... Mulțumesc foarte mult. Aș dori să-l felicit pe colegul nostru pentru acest raport care încearcă să facă puțin ordine în dezordinea crescândă pe care o aduce globalizarea. Pe noi toți ne interesează chestiunea etichetării obligatorii. Comisia IMCO, din care fac parte, și-a dat acordul uh, iar uh, eu, ca raportor din umbră, lucrez cu doamna, alături de doamna Muscardini. Iar acest raport, trebuie spus, anticipează într-un fel o parte a activității noastre. Dat fiind că ne desfășurăm activitatea într-o, pe o piață globa, globalizată, știm foarte bine că aceste etichete există în SUA, China, Japonia, iar la noi nu, astfel încât uh, această asimetrie se face simțită din ce în ce mai mult uh, în rândul producătorilor, dar și consumatorilor europeni. Iar această anomalie trebuie să fie îndreptată. Este adevărat, pentru uh, produsele textile există și riscuri uh, la, în ceea ce privește siguranța despre care s-au vorbit. Există un fel de cartă a originii, cartă politică a originii textilelor, care este foarte revelatoare. Astăzi ne mișcăm într-un fel de ceață și este foarte... Eh, și în momentul în care îi convine producătorului indică originea, dar în momentul în care originea nu este un eh, argument de vânzare, nu o indică sau o indică numai dacă dorește să exporte în, pe piețe cum ar fi cea japoneză sau eh, pe piețele asiatice. Domnul raportor a lucrat alături de noi și acum încercăm să facem o țesătură cât mai vastă cu putință pentru a garanta siguranța consumatorilor și producătorilor. Mulțumesc, doamna uh, Rul, uh, din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să fiu de acord cu antevorbitorii și pe noi ne mulțumește faptul că a apărut acest raport și mulțumim raportorului. Totuși, nu sunt de acord cu poziția exprimată, iar mâine noi nu vom putea susține unele dintre punctele acestui raport. Întrebarea este următoarea. Noi cu toții dorim o desemnare a originirii, o etichetare de origine foarte clară și regretăm că, de fapt, de foarte mulți ani Consiliul blochează această etichetare clară. Totuși aceasta este o directivă, nu este o rezoluție simbolică care poate să conțină ceva. Am susținut o declarație scrisă care să ceară, să ne ceară să fim activi și să acționăm în acest sens. Totuși mai există un scop al acestei directive și anume să asigure transparența etichetării materialelor noi și fibrelor noi și să dea un anume sentiment de siguranță consumatorilor. Și ne temem că dacă acest lucru este extins și la directivă, se va întâmpla același lucru ca la încercarea anterioară, va fi blocată la Consiliu și ar fi păcat pentru că noi considerăm că trebuie întreprindere acțiuni rapid Întotdeauna vom fi aliații dumneavoastră în acest domeniu, dar considerăm că nu este bine ca acest regulament să fie prost folosit și să devină obligatoriu. Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor, domnul Harbour. Două minute, vă rog. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc din partea raportorului din um- umbră pentru grupul meu, doamna McClarkin, care a fost foarte implicată în urmărirea acestui dosar și domnia sa. Doream să mă refer la ceea ce a spus doamna Rule. Sunt de acord cu domnia sa în legătură cu acest marcaj al țării de origine și cum va fi el uh, administrat ca atare. Pentru că în propunerile de aici au existat îmbunătățiri semnificative în legătură cu propunerea în esența sa, există o simplificare în legătură cu compoziția, claritatea etichetării în general. Am observat că raportorul însă, în mod ciudat, a uitat să menționeze că aici e vorba de o directivă esențială pentru piața internă, e o directivă esențială și pentru protecția consumatorului. Obiectivul a fost simplificarea legislației și să fie ușor să introducem noi textile pe piață cu 12 luni mai devreme. În legătură cu munca pe care urmează să o facem pe standardizare, există o îmbunătățire semnificativă aici, pentru că se aduc regulamentele sub umbrela activității Comisiei Europene pentru Standardizare. Vor exista economii și la nivelul industriei și la nivelul uh, beneficiilor pentru consumatori. Întrebarea pentru raportor este, dorim să includem toate aceste beneficii sau mai degrabă să le riscăm atașând în această propunere o chestiune legată de marcajul țării de origine, doamna Râle a spus deja că Comisia a propus acest lucru pentru o întreagă serie de, propun- de produse deja. Trebuie să fim atenți, să nu eliminăm beneficiile. Sunt de acord, trebuie să transmitem un mesaj politic și trebuie să cerem anumite lucruri, într-adevăr menționate acolo, însă există anumite aspecte aici în care domnia sa raportorul și-a depășit rolul de raportor pentru această comisie și totul s-a complicat, a devenit așa un bol, un creuzet al ideilor personale. Sperăm că puteți accepta această idee, o vom lua în considerare mâine pentru a putea aduce beneficii consumatorilor industriei, să facem un mesaj uh, politic foarte clar, dar să nu complicăm lucrurile în mod inutil. Mulțumim, domnule Harbour. Doamna Svensson, un minut. För att konsumenter ska kunna göra riktiga val och använda sig av sin makt som konsumenter så krävs naturligtvis information om varorna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 acest uh, raport descrie ca un exercițiu tehnic fără implicații politice, am citat. Comisia Europeană nu pierde niciodată o criză bună. La fel, Parlamentul European a folosit rapoarte tehnice pentru a ajunge către un suprastat european în ceea ce privește armonizarea. Noi suntem uh, suspicioși în ceea ce privește acest raport. În prima parte, trei directive sunt incluse într-un regulament simplificat. Mai apoi se face referire la abrogare. Suntem împotriva celei de-a doua parte, mai ales împotriva amendamentului 58, care aduce noi solicitări de etichetare la nivel european. Vreau să mă refer aici la propunerea, citez, din, în ceea ce privește unui sistem de etichetare uh, Uh, uniform la Uniunea Europeană pentru articole de vestimentație și încălțăminte. Avem deja un sistem uh, la nivel european care diferă de alte uh, sisteme continentale. Nu ar trebui să avem un sistem uniform în acest sens. Încă o dată, un, parlament, un raportor al Parlamentului European se folosește de acest exercițiu tehnic pentru a atinge scopul deloc democratic al creierii unui, de, a creierii unui stat, supra-stat european. Mulțumesc, domnul Martin are cuvântul. In tausenden Diskussionen in den vergangenen Jahrzehnten. Mulțumesc, domnule președinte. Au existat numeroase discuții în ultimele decenii și când vorbim despre globalizare, se ridică întrebări în legătură cu ce facem în acest sens și se vorbește adesea despre puterea consumatorului, putere pe care acesta o poate exercita în momentul achiziționării de obiecte. Ori îi punem bețe în roate în momentul în care acest consumator cumpără articole de vestimentație. Există în mod cert o anumită armonizare, însă comisia nu a dat dovadă de un curaj suficient, nici colegii mei de altfel. De ce nu avem ambiții mai mari? în ceea ce privește un nivel social, o etichetare socială, de ce nu ne folosim de instrumentele necesare pentru a asigura transparența producției? De ce ne plângem întotdeauna de reducerea numărului locului, locurilor de muncă și de ce nu facem de fapt ceea ce așteaptă consumatorul de la noi? Și anume, trebuie să afle exact de unde provin produsele pe care le cumpără. Mulțumesc! Urmează doamna Hanslick, însă nu cred că domnia sa este printre noi. Deci îi dau cuvântul doamnei Gebhardt pentru două minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar. Mulțumesc, domnule Menders. Mulțumesc foarte mult pentru activitatea desfășurată pentru acest regulament și de asemenea doresc să mulțumesc și raportorilor din umbră. Este un raport tehnic, așa cum s-a spus, și are foarte multe consecințe pentru cetățeni, deoarece este vorba despre faptul că permitem să intre fibre noi în Uniunea Europeană. Sigur, dorim să facem posibil acest lucru. Comisia are dreptate, dar nu oricum ele trebuie verificate astfel încât consumatorii, cetățenii, să poată fi convinși că există protecția consumatorului de care vorbim și este important să fie evaluată, să vedem dacă nu cumva provoacă alergii. Și acest lucru trebuie să se vadă în etichetele foarte clare. Cetățenii trebuie să vadă, trebuie să fie informați și nu sunt de acord cu colegii care spuneau că trebuie eliminată indicarea originii produsului. Este foarte important. Mulți cetățeni doresc să știe de unde provin fibrele respective, de unde provin produsele textile, ca ce este în spatele produsului respectiv pentru că este vorba și de modul în care au fost produs, poate e vorba de exploatarea muncii copiilor sau uh, exploatarea muncii sclavilor. Uh, asta reprezintă probleme în continuare și există cetățeni care doresc să aibă aceste informații astfel încât să aleagă ce cumpără pe baza informațiilor avute. Știu că nu este scopul acestui regulament, dar este sarcina noastră uh, să convingem Consiliul, să presăm Consiliul, astfel încât textul care se află pe masa Consiliului din 2005 privind desemnarea originii să facă pași înainte. Și avem acum posibilitatea să mărim această presiune și trebuie să o folosim. ca să avem un regulament foarte bun în care consumatorii să spună iată ceva care ne convine, iată ceva ce așteptam de la parlamentarii noștri europeni. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Un minut, doamna Henin. Domnul Henin. Mulțumesc, domnule președinte. În acest sector locurile de muncă au fost foarte afectate, au scăzut foarte mult, uh, au fost afectate de dumping și de alte probleme. În ceea ce privește producția și locurile de muncă, nu mai există decât câteva nișe în sectorul de produse de lux și de înaltă tehnologie. În rest, uh, totul este fragil și uh, din cauza progreselor tehnologice din țările emergente, iată ce s-a întâmplat astfel încât orice măsuri de protecție a locurilor de muncă în sectorul textilelor sunt binevenite. Iată de ce doresc și o etichetare socială a acestor produse pentru a-i ajuta pe consumatori să aleagă produsele pe baza unor criterii etice, cum ar fi sănătatea, securitatea, drepturile salariaților, bunăstarea, condițiile de muncă și uh, nivelul de salarizare uh, sunt de acord că etichetarea poate să fie un mod de combatere a contrafacerii, asta dacă avem um, modalitățile de care avem nevoie pentru a lupta împotriva fraudei. Trebuie să existe și o preferință comunitară, dar dacă nu există voință politică de a avea o industrie creatare, creatoare de locuri de muncă la nivel european, toate aceste măsuri nu vor folosi la nimic până la urmă. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Rosbach are la dispoziție un minut. Er domnule președinte. Sectorul textilelor se dezvoltă. Există noi fibre textile și consumatorii nu știu ce cumpără. Multe bunuri sunt produse în anumite țări în care nu există control, din păcate. De decenii încoace le spunem oamenilor ce se află în alimente și în medicamente, însă nu și în articolele de vestimentație pe care le poartă. E bine că ne axăm așadar pe acest subiect, sunt de acord cu Comisia și cu raportorul, și anume etichetarea armonizată a hainelor și armonizarea mărimilor hainelor sunt importante. Internetul ne oferă posibilități suplimentare de a obține informații în legătură cu anumite bunuri printr-un număr de identificare. E important ca acești consumatori să cunoască dacă există anumite substanțe alergene, alergene sau chimice periculoase în compoziția articolelor de vestimentație. Folosim aceste produse în fiecare zi și cred că informația este esențială pentru consumatori. Mulțumesc, o văd pe doamna Roitova, două minute. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte concurența corectă poate să fie de folos consumatorilor și fără a defini anumite standarde referitoare la producție și informațiile consumatorilor, nu poate fi vorba de un comerț corect. Vechea directivă va fi înlocuită, iar noul regulament va reprezenta un pas înainte și va servi noilor fibre introduse pe piață, dar există controverse între Parlament uh, și Consiliu, cum să combinăm uh, numele fibrelor și simbolurile independente și cum să introducem aici diversele semnale de alarmă apropo de produsele de origine animală. Informațiile referitoare la țara de origine sunt importante și trebuie văzut cum le putem folosi pentru că trebuie să fie obligatorii pentru importurile din țările terțe este un pas înainte dorit de producătorii europeni și de consumatorii europeni care sunt interesați de calitate și sper că principiul acesta uh, va, uh, se va referi și la produsele de sticlă, la porțelan și la alte produse care altfel o să dispară de pe piața europeană datorită concurenței neloiale. Uh, și nu este vorba de protecționism, pentru că informațiile referitoare la uh, origine reprezintă informații care contribuie la o alegere mai bună din partea consumatorilor în piața globalizată, globalizată, ceea ce duce la promovarea produselor europene, iar consumatorii noștri vor fi mândri de ce se poate produce în, în Europa. Valoarea uh, Plus valoarea este faptul că ei vor putea evita produsele periculoase care există încă în ciuda controalelor. Salut uh, această propunere și sper că vom ajunge la un compromis cu Consiliul. Domnul Kelly, două minute. Thank you, Chair. Dear colleagues. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând doresc să-l felicit pe raportor și pe raportorii din uh, umbră Cred că această activitate ne-a arătat foarte clar că Parlamentul European este un organism foarte flexibil care dorește consens la nivel european. Poate că acesta este unul dintre domeniile unde Uh, Parlamentul este mai progresiv, mai progresist decât uh, Consiliul. Încercarea de armonizare a regulilor în ceea ce privește etichetarea și denumirea fibrelor reprezintă un exemplu foarte pozitiv, un exemplu pozitiv despre cum pot fi ajutați producătorii și consumatorii în acest uh, domeniu. Această propunere este foarte importantă și trebuie să nu uităm acest lucru. Câteodată consumatorii nu se bucură de atâta atenție cum ar trebui. Uh, această propunere este una tehnică și nu politică, este o încercare de a aduce la un loc trei directive. Dar dacă ne gândim că prea rar rediscutăm aceste uh, chestiuni, ar trebui ca aceste propuneri să fie cât mai cuprinzătoare cu putință. Consumatorii trebuie să aibă acces la informații pe care să le înțeleagă ușor și cuprinzătoare în ceea ce privește produsele textile au uh, dreptul și la o listă a fibrelor folosite în aceste produse, fibrelor textile, fiindcă astfel se pot preveni alergii și așa mai departe. Sunt de părere că este foarte important să existe transparență în ceea ce privește metodele și condițiile de producție trebuie să existe și o indicație a originii foarte clară, ceea ce permite luarea de decizii în ceea ce privește cumpărarea produselor, ceea ce devine din ce în ce mai necesară în lumea în care trăim, dat fiind situațiilor de exploatare a copiilor, sclavie și așa mai departe. Iată de ce sunt pentru etichetarea uh, produselor de textile și ar trebui ca aceasta să fie o ocazie pentru noi să avem o legislație cât mai performantă care să permită buna funcționare a pieței interne. Mulțumesc, doamna Bastos, are două minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. Aș dori, în primul rând, să felicit pentru, pe domnul raportor pentru activitatea sa și să mulțumesc uh, colegilor care au colaborat cu domnia sa la acest subiect. Această propunere simplifică și îmbunătățește cadrul normativ în vigoare și reunește într-un uh, text legislativ cele trei directive de bază în ceea ce privește denumirea și etichetarea produselor textile. Acesta este un lucru foarte important, dar mai mult propunerea avea avea un impact pozitiv asupra sectorului privat, asupra autorităților publice și va permite, un, uh, va, va permite înca, încadrarea noilor fibre, încurajând astfel inovarea în acest sector. Această inovare va spori uh, transparența procesului de, uh, de adăugare a noilor fibre pe lista armonizată. Este clar că toți vor avea de câștigat de pe urma acestui regulament. Industria textilă va beneficia de o economie a costurilor administrative și de posibilitatea de a comercializa mai devreme noile fibre. Autoritățile statelor membre nu vor trebui să transpună modificările în legislație națională, ceea ce va permite economii semnificative la nivelul statelor membre, iar consumatorii vor avea garanția că aceste fibre textile întrunesc caracteristici specifice și beneficiază de pe urma faptului că noile firme, fibre textile vor ajunge mai ușor pe piață. Pentru piața europeană este important să se introducă noi fibre textile pentru promovarea inovării și pentru sporirea nivelului de informații pe care, de care beneficiază consumatorii. În contextul uh, lumii globalizate, a economiilor emergente, cu piețe din ce în ce mai mari, unde există foarte multe produse Uh, fabricate de milioane de companii uh, care ajung cu o viteză uluitoare pe, în casele consumatorilor este foarte important pentru, mai ales pentru IMM-uri, ca aplicarea acestui regulament să aducă la sporirea competitivității lor IMM-urile vor avea de câștigat de pe urma acestui nou regulament, vor câștiga o nouă cotă de piață, ceea ce va duce la sporirea uh, locurilor de muncă la nivel european. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Rapti, două minute. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Există o zicală care spune în felul următor Viețile noastre, se spune, atârnă de un fir. Imaginați-vă că dacă acest fir nu are compoziția adecvată, ne-am pierde viețile. Vă spun asta ca să înțelegeți faptul că fibrele textile sunt extrem de importante. Nu e vorba doar de o chestiune tehnică, nu vorbim doar de un raport tehnic aici. Consider că raportul excelent al domnului Manders, pentru care îi mulțumesc, are și o dimensiune politică are o dimensiune politică și acesta vizează comerțul, producția. Oamenii din aceste domenii vor putea să-și facă mai bine treaba și acest regulament vizează și consumatorul și, în consecință, piața internă. Dimensiunea politică vizează și etica, de asemenea. Trebuie să știm de unde provin produsele noastre. Acest made in nu este doar un element tehnic, este, mai mult decât orice, un element politic. În momentul în care știm de unde provine un produs, atunci știm cum a fost fabricat acest produs, ce forță de muncă s-a folosit, care au fost drepturile lucrătorilor, dacă acestea au fost respectate sau nu. Ca cetățeni ai Uniunii Europene, nu trebuie să devenim tehnocrați, nu trebuie să ne închidem ochii în fața evidenței. Trebuie să elaborăm proiecte de legislație, dar în acest sens trebuie să luăm în considerare nevoile oamenilor. Da, aici există o procedură foarte tehnică, însă are o dimensiune politică foarte importantă și, domnule comisar, trebuie să consolidăm această dimensiune politică. Contribuțiile dumneavoastră în acest sens vor juca un rol foarte important aici. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Caspari, două minute. Stimați colegi, știam că doamna Ruller înțelege foarte bine lucrurile, dar uh, după șase ani îmi dau seama că acum mm, îmi împărtăsește o temere și anume că aducem împreună două chestiuni diferite și că, de fapt, nici Comisia, nici Consiliul nu fac uh, o favoare nimănui. Dacă vorbim de consumatori, este foarte important să etichetăm produsele și trebuie să găsim o soluție rapidă, dar nu trebuie să amestecăm lucrurile între ele. Și n-am mai văzut așa ceva în Parlament până acum. Noi vorbim despre un proiect de regulament uh, al Comisiei și mai este un dosar uh, pe care încercăm să-l strecurăm uh, printre rânduri aici. N-aș dori să discut aici toate chestiunile de fond care vor fi discutate în lunile următoare la Comisia IMCO. Apropo de unde vine produsul, eu știu, pielea e din Argentina, produsul este conceput în Italia, uh, eu știu, a fost tesut în China și așa mai departe. De unde vine, de fapt? Putem să găsim niște reguli pentru consumatori? Eu sunt convins că dacă în regulamentul despre care vorbim astăzi uh, nu e locul acestei discuții, ci mai brav în dosarul de, la care se, de care se ocupă doamna Muscadini uh, și să le legăm aceste două idei ceva mai târziu și nu cred că facem nimănui o favoare dacă încercăm să le aducem împreună. Poate găsim o soluție ca să deblocăm situația. Mulțumesc, domnul Susta, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc domnului raportor și raportorilor din umbră. Mulțumesc domnule, com, domnului comisar Tajani pentru răspunsul foarte la obiect pe care l-a dat. Acum 18 ani, o universitate a efectuat un studiu prin care arăta că textilele vor dispărea din Europa în, până în anul 2000. Iată că a trecut anul 2000, acest lucru nu s-a întâmplat, am depășit această problemă. Inovarea în, în, și progresul tehnic în țările care și-au, um, s-au folosit de cercetare s-au creat uh, fibre textile noi, care acum, iată, au nevoie de această directivă. Au nevoie de flexibilitate pentru ca consumatorii să beneficieze de informațiile necesare pe etichetă pentru a cunoaște originea produselor. Ar fi foarte bine ca pe viitor, domnule comisar Tajani, să avem uh, un centru de observare european pentru respectarea standardelor, pentru um, a proteja standardele de sănătate. Cred că cu toții suntem de acord cu acest lucru. Vă mulțumesc, doamna Gardini, este următorul vorbitor, dar văd că nu este în sală. Aba, da, este în sală. Vă rog, aveți cuvântul. Grazie, președinte, cari colegi. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Consider că împărtășim cu toții punctul de vedere care, de fapt, stă la baza acestei propuneri de regulament. Suntem de acord în ceea ce privește simplificarea procedurilor birocratice, promovarea industriei, inovarea, claritatea. Și aici aș dori să insist pe respectul față de consumator, printre altele. Iată elementele care stau la baza acestei propuneri. Acum revin la uh, intervenția mea în legătură cu originea. Mi se pare foarte important acest lucru pentru consumatorul de astăzi, care dorește să știe de unde provine produsul pe care îl achiziționează. E una dintre cele mai sensibile informații dintre toate informațiile pe care trebuie să le furnizăm consumatorului pentru că altfel uh, ne putem duce în orice oraș european, pe orice piață europeană și vom găsi persoane care cumpără un produs, să spunem, fără să știe de cine, cum, unde a fost fabricat acest produs. Ori aceste lucruri sunt foarte importantă și interesează toți consumatorii. Sunt informații importante acestea, pentru că astăzi Uniunea Europeană reprezintă o valoare adăugată, e o garanție a securității, a protecției consumatorilor. Consumatorii europeni știu prea bine că în afara Uniunii Europene, nu trebuie să ne ascundem după degetul mic, să fim serioși, știu că regulile sunt mai flexibile, mai laxe în afara Uniunii Europene. E un eufemism acesta sistemele de drept sunt mai puțin sensibile la aspecte pe care noi le apărăm, condițiile de lucru, protecția femeilor, lucrătorilor, copiilor și alte diferite norme care interzic folosirea anumitor substanțe. Vedem adesea în mass media fapte diverse care demonstrează acest lucru, alergii, de care suferă copiii, femeile. Ajunge să vorbim cu pediatri, cu ginecologii pentru a ne da seama că există din ce în ce mai multe astfel de cazuri. Și anume cazuri de produse sau de substanțe dăunătoare pentru sănătate. Nu e vorba așadar de protecționism aici, departe de asta. E vorba de a munci în condiții echitabile pe piața globală Asta pentru că partenerii noștri folosesc aceste etichete. Canada, SUA, Japonia au produse cu o etichetă care indică o astfel de origine. Domnul Jvab, două minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Am ascultat toată discuția pe marginea acestui chestiune a textilelor și știu cât este important pentru consumatori. Consumatorii doresc informații despre textile când le cumpără și bineînțeles că trebuie să aibă acces la aceste informații. Raportorul încearcă să realizeze exact acest lucru și poate că ar fi posibil chiar și pe internet să se prezinte informațiile pentru cei care doresc foarte multe informații despre producții. Dar există și persoane care nu au nevoie uh, de atât de multe informații pentru că nu trebuie să citească toate informațiile acelea pe eticheta unui produs de îmbrăcăminte. Uh, mulțumesc raportorului. Uh, am discutat foarte multe chestiuni împreună și merită să analizăm chestiunile respective însă la Consiliu ne-am izbit de foarte multă rezistență, ceea ce nu e bine, pentru că această propunere pentru industria textilă din Europa este foarte importantă. Vorbim de fibre inovatoare într-o, mas- într-o piață concurențială care ne-ar da un avantaj. Vorbim despre un regulament care ar reprezenta un dezavantaj dacă nu ar reuși să fie aprobat. Lucrul acesta este exprimat uh, în amendamentele adoptate de comisie și trebuie avut în vedere. Trebuie să ne concentrăm pe uh, versiunea originală de, de, a propunerii comisiei am auzit colegii care vorbeau despre etichetare și etichetarea de origine, despre mărimi. Sunt chestiuni care pot fi discutate mai apoi. Să sperăm că vom ajunge la o concluzie pe marginea acestui dosar și să ajungem la a doua citire, la a doua lectură, cât mai repede cu putință, astfel încât să clarificăm chestiunile cele mai importante la a doua lectură și să nu pierdem vremea cu detalii. Mulțumesc, procedura Catch Domnul Scoria dorește să ia cuvântul. Sì, grazie Presidente. <clears throat> Intervengo perché ci tengo a... Mulțumesc, domnule președinte. Am cerut să iau cuvântul, fiindcă mi-am dorit din tot sufletul să am o intervenție în această dezbatere, fiindcă vom vota o măsură foarte importantă care va permite întreprinderilor noastre să își desfășoare activitatea în mod mult mai rațional și să aducă garanții consumatorilor, fiindcă în momentul în care cumpărăm ceva, trebuie să știm ce cumpărăm și dacă dorim să, cum- să dorim calitate, trebuie să avem acces la ea. Trebuie să știm în egală măsură dacă produsul pe care îl cumpărăm a fost fabricat uh, în condiții sociale acceptabile. Acesta este un element asupra căruia ar trebui să insistăm aici la Parlamentul European. Eu aș dori să știu dacă lucrătorii sunt ocrotiți în țările de fabricație a produsului uh, pe care sunt pe punctul de a-l cumpăra. Vreau să știu dacă nu cumva sunt exploatați copiii în această țară, dacă aș dori să știu dacă um, cumva acest produs nu este cumva uh, rezultatul unei concurențe neloiale. Iată de ce ar trebui ca aceste măsuri să fie luate și în alte sectoare ale producției și artizanatului. Aceste măsuri vor permite să aducem Europa mai aproape de cetățeni. Mulțumesc raportorului care a permis prezentarea acestui text și mulțumesc încurajărilor exprimate de domnul Tajani. Mulțumesc, doamna McGuinness, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc comisiei. Această dezbatere privind textilele are un echivalent în, legă- în dezbaterea noastră privind uh, alimentele. O pizza produsă în Irlanda, spre exemplu, poate să provină, din punctul de vedere al ingredientelor sale, din 16 uh, țări diferite. Trebuie să avem o etichetare corectă așadar. S-a menționat îngrijorarea consumatorilor în legătură cu felul în care sunt produse lucrurile, chestiuni legate de mediu și condiții de lucru. Pe CNN am, vorbit, am văzut un documentar despre condițiile de lucru și poluarea din China, China poluează pentru că își exportă produsele ieftin către SUA, UE și așa mai departe și consumatorii le cumpără. Deci, deși consumatorii vor informații pentru a face alegeri informate, mulți consumatori ignoră informațiile de care dispun și fac alegeri bazate pe preț. Cred că trebuie să vorbim mai mult despre producția durabilă și consumul durabil în ceea ce privește alimentele și, de asemenea, textilele firește. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Silvestris. Un minut. Ah, președinte, nel ringraziare il Manders. Domnule președinte, aș dori să-i mulțumesc domnului Manders și raportorilor din umbră, dar uh, eu vreau să fac notă discordantă față de doamna Rur, cu tot respectul cuvenit. Cred că este greșit să includem uh, aici și alte elemente. Regulile au creat atât de multe probleme pentru producătorii și consumatorii europeni. Vorbim aici despre ideea că aducem produsele repede pe piață, dar Europa se teme să spună de unde provin diversele obiecte. Încercăm uh, Uh, să promovăm fibre noi pe piață, dar nu vrem să le spunem consumatorilor de unde vin fibrele și produsele. De ce să ne temem de această idee că uh, Europa este o construcție birocratică și se teme de claritate? Vrem uh, niște reguli foarte clare, foarte repede și voi încheia, domnule președinte. Dacă scrie pe un produs Made in Europe, fabricat în Europa, pe un produs textil, asta înseamnă că uh, produsul care are eticheta respectivă nu a fost produs cu solvenți toxici, nu a fost uh, produs de copii, de femei exploatate, de sclavi sau de alte persoane care uh, lucrează în condiții insalubre. Deci eticheta cu inscripția fabricată în Europa este o garanție a modului în care a fost produs produsul respectiv și ar trebui să ne mândrim cu acest lucru. De aceea acordăm susținere propunerii făcute de comisie, de comisia parlamentară respectivă și aș dori să-i mulțumesc domnului comisar Tajani pentru abordarea față de această chestiune. Mulțumesc. Domnul Kelly dorește să ia cuvântul din nou. President. Mulțumesc, domnule președinte. Este foarte bine că discutăm această chestiune care îi afectează pe cetățeni, fiindcă fiecare cetățean este consumator și cumpără produse textile. Este foarte important acest subiect și am fost uluit în țara mea când uh, am văzut Uh, scris uh, pe un uh, produs fabricat în Irlanda. Dacă deslipea eticheta de desubt, era o altă etichetă fabricată în China. Deci, iată, cetățenii erau înșelați. Acum trebuie să mergem mai departe și în ceea ce privește produsele provenite din țări terțe, această chestiune este foarte importantă, fiindcă am avut reguli foarte, avem reguli foarte stricte în ceea ce privește țările europene, dar nu la fel de stricte cu privire la țările terțe. Iar acum, în ceea ce privește propunerile cu privire la Mercosur, aceste chestiuni devin cu atât mai importante. Vreau să vă propun uh, măsuri uh, uniforme la nivel european. Această, um, această sugestie este binevenită și înleznește cumpărăturile consumatorilor. Nu cred că uh, creăm în acest fel un suprastat european, așa cum se îngrijora colegul meu. Vă mulțumesc, domnule Kelly. Acum are cuvântul doamna Figueiredo. Mulțumesc, domnule președinte. Această discuție este foarte importantă în ceea ce privește desemnarea uh, originii și provenienței uh, produselor uh, din domeniul textil, în ceea ce privește ocrotirea drepturilor consumatorilor, dar și în ceea ce privește ocrotirea lucrătorilor și a industriei textile. Dorim să combatem uh, dumpingul social, exploatarea copiilor, uh, dorim să se respecte drepturile sociale și uh, normele de mediu înconjurător. Etichetarea produselor trebuie să le permită consumatorilor să facă o alegere în deplină cunoștință de cauză și o implicare în, în clădirea unui viitor mai bun pentru toată lumea în Uniunea Europeană, dar și în alte țări. Iar prin acest proces de etichetare clară, a originii, a provenienței și a conținutului produsului, putem să facem o alegere mai clară și să contribuim la un viitor mai bun. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul, domnule Tajani, vi s-au adresat unele întrebări, s-au făcut unele comentarii, vă dau cuvântul acum. Mulțumesc! Împărtășesc și eu părerea colegilor care consideră că această propunere de regulament are evident o natură tehnică, dar că are de asemenea și o importanță politică. O importanță politică evidentă, întrucât este vorba de interesul cetățenilor europeni. europeni. Suntem pe punctul de a simplifica norme, facilităm, înlesnim alegerea cetățeanului european și munca întreprinderilor din sectorul acesta. Practic, îi facem un serviciu cetățeanului european. Opinia majoritară în Parlamentul European se înclină în favoarea acestei etichetări de made in, pentru că acesta îi permite cetățeanului să afle ce produs achiziționează. E vorba de o garanție pentru sănătatea sa, E vorba de o garanție pentru drepturile sale, care trebuie întotdeauna să fie respectate. Sunt de acord cu subiectele abordate de doamna Gebhardt, cât și de doamna Figueiredo în intervențiile domniilor lor. Angajamentul nostru este de asemenea apărarea industriei textile europene. Nu putem să ignorăm dispariția unui număr mare de locuri de muncă în acest sector, adesea din cauza concurenței neechitabile. Trebuie să apărăm competitivitatea întreprinderilor noastre pe piața internațională, trebuie să evităm dumpingul în interiorul UE. Apărarea sectorului textil reprezintă apărarea a mii și mii de locuri de muncă. Făcând acest lucru, apărăm de asemenea și drepturile cetățenilor. Deci, până la urmă, E vorba de o serie întreagă de interese pe care dorim să le apărăm adoptând acest text. Interese, cred eu, care corespund perfect valorilor Uniunii Europene. Domnul Kelly are dreptate. Și în acest sens, aș dori să-i spun domnului Darmus, care a vorbit despre superstat că nu este cazul. Nu, Uniunea Europeană nu este leviatanul în niciun caz. E vorba de o unitate care se bazează pe solidaritate, pe apărarea drepturilor omului, pe subsidiaritate. Uniunea Europeană s-a angajat să apere economia socială de piață și s-a angajat să folosească piața în favoarea politicilor sociale. Nu e vorba de a nega existența libertăților nimănui, e vorba de a apăra drepturile a 500 de milioane de locuitori care trăiesc în interiorul Uniunii noastre europene. Mulțumim, domnule Tajani, și în fine raportorul nostru, domnul Manders. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că sunt atât de multe intervenții uh, Uh, pe marginea unui raport tehnic și mă bucur că există și multă susținere pentru acest raport. Unii colegi au criticat raportul. Ei consideră că nu trebuie să folosim greșit uh, ideea de a lărgi domeniul de aplicare al directivei. În anumite situații trebuie folosită o situație anume pentru a promova o soluție, dacă pot să spun așa. Cred că este important să ne asigurăm că mâine la vot ne vom bucura de cea mai mare susținere cu putință și cred că avem un punct de plecare foarte puternic pentru negocierile cu Consiliul. Mulțumesc domnului comisar pentru poziția clar exprimată și noi considerăm că mâine vom uh, ajunge la o situație care ne va permite să avem o negociere încununată de succes cu Consiliul Dorim ca în viitor legislația în acest domeniu să se îmbunătățească, deoarece se cumpără din ce în ce mai mult uh, online. Există acolo o piață cu 5 miliarde de persoane și e nevoie ca ei să aibă informațiile de care au nevoie. Într-o manieră onestă. Intenția noastră nu este să le oferim numai informații mai multe, ci și informații mai clare din punct de vedere al Uniunii Europene și salut această inițiativă. Aș dori să vă reamintesc, domnule președinte, că am ales uh, voit ideea de a evita să ajung la un rezultat la prima lectură cu discuțiile cu Consiliul. Parlamentului, trebuie să se obișnuiască cu ideea că trebuie să acordăm atenție rezultatelor care reies din discuțiile la nivelul Comisiei privind eh, criza. Mi se pare că democrația înseamnă că nu pot să fi de acord cu toate cele înainte de dezbaterea pe tema respectivă. Și dacă se pot lucrurile rezolva în două lecturi, este foarte bine și sper ca că raportul să fie adoptat cu o majoritate largă mâine. Mulțumesc! Am încheiat dezbaterea, votul va avea loc mâine.